Uh, la reuniunea din această dimineață, coordonatorii au hotărât următoarele lucruri. Întâi, să-l numească pe domnul Ogonos, raportor pentru aviz, adresat Comisiei Econ în legătură cu supravegherea firmelor de investiții și raportor pentru aviz uh, la raportul Comisiei EMPL privind condițiile de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană. Apoi, coordonatorii au hotărât să nu pregătească avize în legătură cu celelalte dosare transmise Comisiei Jurii. În al treilea rând, coordonatorii au hotărât să nu ceară serviciului juridic să pregătească un aviz la solicitarea verzilor în legătură cu glifosatul și să nu uh, acționeze niciun fel în legătură cu acest subiect. În al patrulea rând, au hotărât să adopte propunerile pentru programul de cercetare 2018 pentru Comisia Jurii și um, evaluarea uh, programului de cercetare 2017. Apoi, să inv- uh, invite Comisia să prezinte pachetul de măsuri legislative pentru proprietatea intelectuală la una dintre următoarele reuniuni ale Comisiei Jurii. În al șaselea rând, să fac o propunere adresată conferinței președinților de comisii care să propună ca la Curtea de Conturi în, în, în programul de lucru al Curții de Conturi pe 2019 Uh, să fie prevăzut un raport special în legătură cu durabilitatea adoptării unui cod de proceduri administrative în Uniunea Europeană, făcând referire la rezoluția Parlamentului de pe 9 iunie 2016 pe acest subiect. Punctul 7. Posibilitatea ca Mm, în legătură cu posibilitatea Comisiei noastră să mm, transmită o întrebare orală adresată comisiei în legătură cu extinderea domeniului de aplicare la parteneriatele civile um, să fie pusă pe ordinea de zi a următoarei uh, reuniuni a comisiei jurii uh, pentru ca decizia să fie luată de către comisie. În al optulea rând, să depună o întrebare orală adresată Consiliului în legătură cu uh, propunerea mm, de raportare publică țară cu țară în legătură cu taxa, între, taxele pe veniturile întreprinderilor și uh, președintele uh, Comisiei Jurii va cosemna scrisoarea cu președintele Comisiei Econ. În ultimul rând, coordonatorii au fost de acord cu proiectul de program al audierii privind situația plângerilor colective care uh, va avea loc la reuniunea din februarie a Comisiei. Acestea au fost deciziile coordonatorilor. Acum continuăm cu punctele 17 și 18 care vor fi dezbătute împreună. E vorba de considerarea, uh, discutarea amendamentelor la regulamentul privind introducerea unui cad uh, European pentru Servicii și Facilitățile Administrative. Din câte am înțeles, domnul raportor nu este prezent. To, to where?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 E vorba de un proiect de aviz privind pluralismul mass media și libertatea presei în Uniunea Europeană. Deci, doamnă Hautala, aveți cuvântul. This, um, speaking order, so you should give me one minute to... O să vă rog să-mi acordați doar un minut uh, ca să-mi adun notițele. Așadar, este vorba despre un uh, aviz care se referă la libertatea presei și pluralismul media în uh, Uniunea Europeană. Um, este un subiect care apare regulat uh, pe agenda politică deja de mai mulți ani. Și asta din motive întemeiate, pentru că pluralismul și libertatea mass mediei nu trebuie uh, considerate nu trebuie luate ca atare, ele trebuie uh, protejate și trebuie verificată uh, Uh, respectarea lor în implementarea reglementărilor privind uh, concurența și de asemenea privind abuzul uh, și concentrarea puterii în ceea ce privește sectorul mass media. M-am concentrat așadar pe acest subiect întâi, iar apoi al doilea fiind uh, măsurile legislative și administrative care sunt utilizate în anumite state membre pentru a restrânge și controla uh, mass media într-un mod direct sau indirect. Și cred că um, trebuie să reamintim importanța principiilor fundamentale de independență uh, față de autoritățile guvernamentale și față de orice interese private. Uh, în al treilea rând, m-am referit în avizul meu la defăimare. După cum știți, Consiliul Europei și alte organisme au recomandat ca defăimarea să nu fie inclusă în legislația uh, penală, în dreptul penal, ci să uh, facă parte din procedurile civile. Și în acest sens uh, insist să uh, solicităm și noi depenalizarea defăimării care să intre în domeniul de competență al dreptului civil în conformitate cu standardele internaționale. În al patrulea rând, un aspect pe, par, pe, care Parlamentul European, uh, foarte important pentru Parlamentul European, și anume importanța lansatorilor de alertă pe, ca elemente cruciale uh, pentru o presă independentă și în acest sens cerem uh, comisiei sau ar trebui să cerem comisiei o protecție a acestor uh, lansatori de alertă în beneficiul uh, pluralismului și libertății mass mediei. Următorul punct se referă la combaterea știrilor false, fake news informații false care sunt uh, răspândite în mod deliberat uh, în mass media ceea ce însă nu ar trebui să restrângă utilizarea liberă a internetului. Uh, sugerez să cerem statelor membre și instituțiilor europene să aloce suficiente resurse pentru a se ocupa de aceste informații și cred că trebuie să recunoaștem um, eforturile făcute de task force-ul care a fost înființat în uh, Serviciul European de Acțiune Externă, precum și grupul de înalt nivel care a fost creat recent pe acest subiect. Um, știu că proiectele de aviz ar trebui să fie limitate ca lungime a textului și uh, colegii și poate chiar raportorul își vor dori să modifice și să adauge acest text. Este un aviz așadar pe un raport al uh, Comisiei uh, de uh, Justiție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportoarei. Sprijin intenția dumnea ei, însă aș reuși, aș dori să uh, vă supun atenției următoarele. Editorii uh, Eh, o scrisoare din partea șefului securității pentru Departamentul de Stat din Suedia și uh, vreau să vă informez că guvernul nostru își propune să trimită 600 de submarine și uh, tot atâtea misile uh, Uh, dragă editor al Euronews, știți că jumătate din membrii Parlamentului European sunt pedofili și știu că doamna Hautala din Finlanda este un spion al Rusiei care a ucis deja două persoane la Bruxelles. Da, mă bucur că râdeți, pentru că aceste două scrisori pe care tocmai le-am citit sunt știri false și minciuni Uh, sfruntate. Însă, dacă aș lucra în biroul de securitate din uh, Suedia și dacă aș citi, aș scrie astfel de uh, de minciuni, ar trebui să rămân în libertate ar fi imposibil să fiu adus în fața justiției, aș putea cere protecție europeană dacă acest gen de aviz ar uh, produce efecte juridice în uh, uh, Europa. O să vă întrebați cine ar face acest lucru. Ei bine, nu știm niciodată. Lucrurile nu sunt așa de simple pe când par. Lucrez din, în sectorul media din 1984 și sunt oameni care ar spune absolut orice pentru a-i pune pe alții într-o lumină proastă. Prin urmare, aș vrea să vă rog să um, răspundem presiunilor exercitate asupra uh, media, mass media într-un mod mai uh, solid, în loc să amestecăm protecția lansatorilor de alertă și să uităm de uh, protecția juridică pe care trebuie să o oferim împotriva unor acuzații care nu sunt dovedite. Sigur că cu subiecte ca defăimarea, lansatorii de alertă, trebuie să avem uh, o nuanțare a punctelor doi și trei pentru ca noi să putem susține acest text. Aș dori să cer o um, distincție foarte clară între defăimare și acuzare. De exemplu, nu ar trebui să uh, fie criminalizată o acuzație la adresa doamnei Hautala, de exemplu, că ar fi un spion. Însă, egalitatea în fața legii trebuie să prevaleze. În ceea ce privește lansatorii de alerte, într-adevăr, pot fi o sursă crucială, da, este posibil uh, să fie asta, dar pot să fie și uh, exact invers, să fie exact contrarul. Sigur că intenția avizului domnul, doamnei Hautala nu trebuie pus uh, la îndoială, însă cred că e nevoie de o echilibrare a textului. Mulțumesc foarte mult. Sunt sigur că cineva o să taie din uh, procesul verbal uh, afirmațiile pe care le-ați făcut despre doamna um, Hautala și poate că vor ajunge cumva și în, <laughs> în presă. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoarei pentru un aviz excelent și succint și fiind succint, cred că este o mișcare inteligentă pentru a vedea cum putem aduce um, cea mai um, bună contribuție Comisiei um, responsabile pe fond, Comisia LIBE. Avem aici uh, subiecte pe care le-am tratat deja în detaliu. Uh, raportul doamnei Gozie, care a fost excelent și care a fost susținut de multe mm, grupuri politice, apoi proiectul de directivă uh, susținut de Verzi despre cum am putea să mm, gestionăm, uh, să gestionăm, pe, mm, să gestionăm protecția lansatorilor de alertă. Această protecție nu înseamnă că le permitem să emită acuzații false. Atunci Este vorba despre cazurile în care mm, uh, lăsătorii de alertă răspândesc uh, știri care se dovedesc a fi false, dar despre care ei nu știau că sunt uh, false. Deci trebuie să facem o diferențiere și cred că um, menționarea acestei categorii în avizul nostru este o idee bună. Spuneam că textul trebuie să fie succint, însă putem să facem adăugiri și dacă ar fi să mă gândesc la un lucru pe care aș vrea să-l adaug, având în vedere că suntem competenți și în aspectele de bună administrare, aș uh, vrea să ne uităm la modul în care legislația privind libertatea mass media a fost utilizată de jurnaliști și cum o putem îmbunătăți. În ultimele luni am văzut că atunci când este vorba uh, de uh, legislația privind uh, libertatea mass media și Uh, consultarea jurnaliștilor ne arată că uh, solicitări care ar fi căzut sub incidența acestei uh, legislații nu au fost, au fost respinse. Uh, și jurnaliștii nu au dispus de resursele necesare pentru a se adresa justiției, pentru a contesta aceste decizii și pentru a obține informațiile pe care le cereau și trebuie să ne asigurăm că instituțiile europene respect, își respectă obligațiile în conformitate cu această legislație și să vedem ce putem face pentru a îmbunătăți aplicarea ei. Um, știrile false, acest termen atât de utilizat, nu este un fenomen nou. Cred că este o idee bună să vorbim despre el, dar nu ar trebui să fie singura temă sau principala temă de care să ne ocupăm în aviz, pentru că uh, avem uh, competențe în ceea ce privește protecția um, lansatorilor de alertă, protecția um, uh, accesului la informație și acestea pot avea o contribuție foarte utilă. Mulțumesc, domnul Zviefca. Mulțumesc, domnule președinte. Iată un subiect foarte larg și în același timp foarte interesant. Am putea scrie un raport foarte lung, nu numai un aviz scurt. Mă bucur că doamna Hautala a ridicat câteva din aspectele de interes. Aș mai sublinia că protecția statelor de alertă și reamintirea către instituții a obligației lor de a furniza informații, nu astea sunt cele mai importante subiecte, pentru că pentru pluralismul mass media ceea ce contează cel mai mult este mass media în sine. Astăzi, mass media este atacată de anumite acuzații de calitate slabă. Este scandalos. Vorbim tot vorbim despre ceea ce ceea ce ar trebui, care ar trebui să fie drepturile lor, dar uităm că una din obligațiile lor este responsabilitatea față de informațiile furnizate și dacă s-ar respecta codul de conduit al jurnaliștilor, alte lucruri ar putea fi rezolvate mult mai rapid. Nu aș spune că s-ar rezolva totul, dar în orice caz lucrurile ar fi mai ușoare. Deci, pe de o parte, sunt de acord cu toate observațiile care au fost uh, făcute aici cu privire la finanțări, la concentrarea uh, organismelor media, la funcționarea pe piața locală și pe piațele europene fără un control excesiv, însă în același timp aș spune că toate acestea nu pot fi rezolvate dacă uităm de obligația de responsabilitate, de noțiunea de responsabilitate. Răspunderea pare a fi aici conceptul cheie. Este foarte ușor să distrugi ceva bun care a fost clădit timp de mulți ani cu o simplă publicație sau cu o simplă minciună care este publicată. Vieți, familii, prieteni pot fi distruse, distruși în acest mod. De aceea cred că împreună cu toate aceste subiecte foarte importante, menționate în aviz, aș mai, ar mai trebui să adăugăm ceva legat de responsabilitate. putem să discutăm despre calomnii și defăimări, dacă ele trebuie judecate de un tribunal penal sau de un tribunal civil, dar nu trebuie să uităm totuși de responsabilitate, pentru că atunci când eu însumi lucram ca jurnalist, era obligatoriu ca o informație să fie confirmată din trei surse înainte ea să devină publică. Iar astăzi nu se mai întâmplă așa. Știrile false devin publice foarte ușor. Așadar, situația este mult mai complicată decât simpla protecție lansatorilor de alertă. Mulțumesc, domnul Sani. Mulțumesc cred că atunci când vorbim despre mass media și despre libertatea mass mediei, vorbim despre uh, aspecte foarte apropiate de interesele cetățenilor. Libertatea mass media este legată de identitatea noastră, de libertatea de exprimare și sigur că apreciez uh, comentariile legate de necesitatea ca jurnaliștii să fie responsabili și să verifice sursele, dar toate acestea trebuie să se întâmple uh, într-un context în care ei beneficiază de o protecție sporită. Și în acest domeniu, lansatorii de alertă sunt o sursă de informație crucială. Și dacă mă uit la sursele jurnaliștilor în general și la ceea ce a avut de spus Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în diferite ocazii, momentul în care sursele de informații sunt uh, uh, aduse la tăcere și în Malta am avut uh, un caz extrem de asasinare a, unui, a unei jurnaliste. Uh, deci în momentul în care jurnaliștii sunt împiedicați să-și facă treaba, în momentul în care lansatorii de alertă nu beneficiază de protecția adecvată, atunci uh, spune Curtea de Justiție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, efectul este unul de răcire, de, de, de, de, de înghețare a situației și Asta nu numai pentru că sursele nu sunt protejate, ci pentru că societatea își pierde nivelul de informare pe care ar fi putut să-l aibă prin intermediul unor jurnaliști și unor lansatori de alertă liber să vorbească. De aceea mi-aș dori să văd amendamente prin care să insistăm asupra unei protecții egale. De ce spun asta? Pentru că în Malta, un lansator de alertă care ar putea revela aspecte care vin în uh, favoarea guvernului uh, uh, primește mm, contracte și bani. Ei bine, dacă un lansator de alertă revelează aspecte legate de soția primului ministru, cum a fost cazul, trebuie să-și găsească adăpost într-o altă țară. Și am mai avut și un alt caz, un lansator de alertă care dorește să divulge informații foarte importante, dar pentru că nu a primit protecția adecvată, este într-o situație în care divulgarea de astfel de informații poate să le expună pedepsei cu închisoarea sau unor uh, amenzi importante. Deci cred că trebuie să întărim acest sistem de protecție pentru mass media în general. Și încă un lucru pe care vreau să-l subliniez uh, garantarea libertății jurnaliștilor și protecția uh, lor împotriva uh, proceselor. Este ceea ce s-a și întâmplat în uh, Malta. Uh, unde procesele nu au fost intentate jurnaliștilor din uh, Malta, ci uh, uh, merg până în Statele Unite, susținând că există legături în ceea ce privește conturile de Facebook, în ceea ce privește site-urile. Și atunci vor alege să-i atace într-o jurisdicție care nu are nicio legătură cu locul unde au fost revelate informațiile, pentru a-i obliga pe jurnaliști să retracteze informațiile pe care le-au furnizat publicului. Și cred că noi, europenii, trebuie să-i uh, apărăm pe jurnaliști împotriva acestor atacuri transatlantice care folosesc, uh, uh, care folosesc accesul pe ușa din dos către Statele Unite pentru a-i um, pune sub acuzare pe jurnaliști în afara um, locului lor de origine. Uh, Cred că protecția jurnaliștilor este una din valorile europene fundamentale. Breton? Vă mulțumim, domnul Breton are cuvântul. Și eu îi mulțumesc doamnei Hautala pentru acest raport care subliniază, cred eu, punctele cele mai importante. Aș nu voi reveni la protecția vertizorilor, am vorbit deja de multe ori despre aceștia, un lucru important pe care l-am făcut deja. Uh, în multe state și în Franța, legislația a făcut progrese importante în ultimii ani. În schimb, aș dori să vorbesc despre două alte subiecte care poate sunt mai îngrijorătoare. Primul despre care ne vorbește doamna Autala, concentrarea în media. E problema cea mai mare în ceea ce privește pluralismul mass media. Am în fața mea uh, informații dintr-o carte care se numește Media Noile Imperii, o carte publicată acum mai puțin de un an și care spune că în Franța 8 miliardari au dețin aproape toată mass media franceză, fie că vorbim de media scrisă sau audiovizual. Astfel pot să exerseze toate presiunile pe care le doresc asupra mass mediei, pentru că sunt proprietari sau mai pot să amenințe cu tăierea resurselor din publicitate. Și e doar un exemplu, de exemplu o mărturie a unui jurnalist de la Le Monde care își amintește că i-a fost greu să scrie un articol despre Abidjan uh, pentru că a avut de-a face cu acești miliardari și că a fost sancționat imediat și nu a mai existat publicitate pentru ziarul său. Deci vedeți ce poate să însemne. Și libertatea media înseamnă și, chiar în cazul unor ziare atât de prestigioase cum ar fi Le Monde, libertatea aceasta nu e întotdeauna asigurată. Și de aceea cred că asta trebuie să ne preocupe pe noi, problemele principale. A doua problemă care apare în textul doamnei Hautala și mă bucur că o semnalează, ea sublinează faptul că lupta împotriva fake news, a știrilor false despre care vorbim în ultimul timp, nu trebuie să facă astfel încât statele membre să instituie un fel de conformism. Cred că cea mai bună modalitate de a lupta împotriva știrilor false este să le dezmințim, să explicăm într-un mod rațional că e vorba de știri false. Și cred că e nevoie să înțeleagă, e la latitudinea cetățenilor să înțeleagă unde e adevărul pentru a nu ajunge la genul de conformism de care vă, discuta, vă spuneam, un conformism care și mai rău ar putea să fie impus de anumite firme care au site-uri de internet, cum ar fi Facebook, Twitter, și s-ar putea ocupa ele de o cenzură și asta ar fi mai rău decât orice. Cred că doamna Hautala, Hautala ne ajută foarte mult semnalizând aceste două pericole care trebuie să ne preocupe acum. Mulțumim foarte mult, a fost ultima intervenție. Aș mai adăuga că eu am participat la mai multe conferințe care aveau de-a face cu știrile false, unde experți în securitate au luat cuvântul. Și posibilitatea ca știrile false să fie combătute explicând Reacția este foarte slabă în a combate astfel prin explicații știrile false, conform experților. Comisia dorește să intervină? Nu. Pot atunci să vă informez că termenul de depunere a amendamentelor e 13 ianuarie. Vă rog să țineți cont de acest fapt, doamna Hautala. Eu, ca raportor pentru aviz, trebuie să fac niște observații. Acest schimb de opinii scurt mi s-a părut deosebit de interesant și viu. Mi s-a părut că toată lumea discută despre ceva ce au experimentat dintr-o perspectivă sau alta. Domnule Rode, poate vă va surprinde, dar mi s-a spus și dublu agent în viața reală, în acest parlament, de unul dintre colegii dumneavoastră m-a făcut așa. Mă aflu pe lista neagră a Rusiei, sunt fie spion rus, fie contraspionaj, depinde de dumneavoastră să vă decideți. Bineînțeles că trebuie să se facă diferența între ceea ce am numit defăimare și acuzare. Și eu cred că acuzațiile, acuzațiile false și domnul Sviefca mă, mă va corecta dacă greșesc, acestea vor fi întotdeauna sub justiția penală. Nu e nicio îndoială că trebuie să existe instrumente de justiție penală pentru așa ceva. Însă, Cred că trebuie să analizăm recomandările făcute de organizații de apărare a libertății mass media, organizații internaționale și să vedem de ce e importantă și criminalizarea deformării, de ce e atât de importantă. Cred că doamna Iulia Reda ne-a dat niște explicații foarte clare de ce e nevoie de protecția avertizorilor la nivel UE și apoi un alt coleg ne-a reamintit de ce trebuie să aplice în orice fel de situație această protecție. Mulțumesc! Aștept cu nerăbdare și amendamentele dumneavoastră, domnule Svievca. da, cred că responsabilitatea este foarte importantă. La început ați spus că trebuie să ne întoarcem la principiile de bază ale jurnalismului. Da, și cred că ar trebui să ne reamintim ce importantă e și autoreglementarea media însă aș dori să spun și că E un mediu în schimbare, intervine și internetul care se dezvoltă foarte repede. De exemplu, când citesc un ziar cum ar fi The Guardian, mă simt vinovată de fiecare dată când nu apăs să contribui financiar pentru munca lor excepțională editorială. După fiecare articol important pe care îl citesc pe Guardian, există o mică căsuță acolo care îți amintește că dacă vrei să sprijini jurnalismul de calitate, poți să faci o mică donație. Aceasta e o situație, e situația în care a ajuns media de calitate în astăzi. Sunt și acestea chestiuni foarte importante. Iulia Reda vorbea deja despre accesul la informație. Bineînțeles că accesul public la informație avem regulamentul nostru important 1049 privind accesul public la documente. E foarte important și pentru jurnaliști și pentru public acest acces la informații. M-au impresionat cele spuse de domnul Samiti cu privire la aceste atacuri strategice asupra jurnaliștilor și am cunoștințe bune despre cum, ce se poate face astfel încât să fie împiedicată o publicație. Tot ce se poate face prin amenințări, amenințări cu um, proceduri judiciare foarte costisitoare cu avocați și de cealaltă parte Atlanticului, dar nu numai. Cred că chestiunea legată de știrile false trebuie să bucure de atenția noastră. Sunt convinsă că va fi un subiect analizat și la LIBE. Ați dat și dumneavoastră exemple la ce s-ar putea ajunge și există și acest uh, pericol la securitatea publică. Din câte știu eu, e destul de ușor să inserez știri false cu niște obiective foarte clare pentru a destabiliza situația internațională. Și cred că situația Golf Qatar Mm, a fost uh, menținută și a, a fost menționată acum câteva zile și s-ar putea să fie rezultatul inserării de știri false pe Um, pagina de internet a agenției de știri din Qatar și s-a ajuns la un conflict regional. Și de multe ori ne aflăm în această situație în care materialul poate fi falsificat într-o metodă foarte inteligentă, folosind noile tehnologii, astfel încât să ai impresia că se întâmplă ceva pe cealaltă parte a lumii și ceea ce poate să provoace chiar război. Deci e un fapt asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Atât și vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii foarte important. Thank you very much. So that would be for this... Mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest punct și continuăm cu punctele 17 și 18. Uh, discutarea amendamentelor la regulamentul de introducere a unui card electronic european pentru servicii și directiva legată de același subiect. Are cuvântul doamna Gerhard în calitate de raportor. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte multe de spus față de ce v-am spus ultima dată. Și anume am făcut această propunere, de cele două propuneri ale Comisiei europene să fie înapoi trimise Comisiei Europene și cu rugămintea să ne prezinte texte care să aibă mai, multe, sub, mai multă substanță și în care să fie foarte clară făcută legătura între diferitele instrumente pe care le avem în Uniunea Europeană, printre altele și instrumentele care apar sub directiva privind serviciile sau directiva în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale sau ceea ce tocmai pregătim acum în legătură cu portalul digital. Așa că, care e plus valoarea acestei propuneri a Comisiei Europene? De aceea eu am propus să trimitem textul înapoi, așa că ca să fiu consecventă, nu am depus niciun fel de amendamente, pentru că nu ar fi fost asigurată o consecvență dacă făceam așa. Și acum aștept cu nerăbdare să văd ce au de spus colegii mei care au depus amendamente. Mulțumesc! Mr. Radev. Mulțumesc, domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Domnul Buda cere scuze pentru faptul că nu este prezent astăzi și m-a rugat să citesc contribuția în legătură cu acest punct. Dânsul spune că dorește mai întâi să sublinieze faptul că este împotriva trimiterii acestui regulament și acestei eh, directive înapoi la comisie și dorește să îmbunătățească propunerea comisiei cu amendamente. Este convins că ar, um, acest card ar fi un instrument eficient și ar face multe pentru a reduce povara administrativă de pe umerii ofertanților de servicii care doresc să ofere servicii transfrontaliere. Pe baza acestui nou instrument propus de comisie, ofertanții de servicii ar ști la ce să se, aș- să se aștepte și când din partea autorităților naționale. Prin amendamentele mele, spune domnul Buda, cred că folosirea eficientă a, a cardului european pentru servicii nu ar intra în conflict niciun fel cu directiva serviciilor. Noul instrument propus de comisie nu are nicio legătură cu directiva privind detașarea lucrătorilor și nu ar intra în conflict nici cu reglementele naționale sau europene în legătură cu uh, furnizarea de servicii și uh, protecția consumatorilor, protecția socială, serviciile de sănătate, sănătatea sau protecția mediului. De aceea, domnul Buda spune că consideră că principiul călăuzător trebuie să fie cel al țării de origini. Deci, în ceea ce privește um, cardul electronic pentru servicii, uh, depun amendamente în legătură cu modul în care ar putea fi pus în aplicare această idee, subliniind caracterul său opțional în ceea ce privește costurile, domnul Buda este convins că implicațiile bugetare pentru Uniunea Europeană ar fi modeste și subliniază faptul că Gestionarea centralizată a acestor carduri electronice ar trebui să fie un serviciu gratuit oferit de comisie. În ceea ce privește costurile ofertanților de, furnizorilor de servicii, acestea ar fi reduse semnificativ, având în vedere că documentele ar trebui să fie depuse doar o singură dată. Eu cred că aceste îmbunătățiri propuse de mine, spune domnul Buda, vor permite furnizorilor de servicii să evite poverile administrative, cum ar fi incertitudinea privind mediul juridic din anumite țări, nevoia de a completa formulare în diferite limbi, um, nevoia de a, a face apel la traduceri, la legalizarea documentelor și așa mai departe. Uh, Furnizorii de servicii ar putea, deci, să-și extindă um, spațiul de afaceri și să ofere um, uh, servicii mai bune uh, consumatorilor. Domnul Slotovski are cuvântul acum. Sunt de acord cu intervenția antevorbitorului meu. În numele grupului ECR, um, reafirmă poziția noastră și anume că în ciuda unor neajunsuri, propunerea comisiei este bună și răspunde unor probleme reale. Deci sunt de acord cu amendamentele care nu sunt de acord cu amendamentele care cer respingerea propunerii. Noi considerăm că trebuie să modificăm propunerea în așa fel încât să fie ușor depus în aplicare și de folosit în practică de companiile care oferă um, servicii transfrontalier. Caldul european pentru servicii nu va avea obiectivul de a evita aplicarea reglementărilor naționale, ci Uh, din potrivă vor putea fi puse în aplicare eficient de firmele străine. În amendamentul 13 se spune că nu s-ar schimba principiile pentru um, lucrătorii um, uh, trimiși la lucru în alte țări, detașați. Amendamentele depuse de ECR se confruntă pe anumite se, uh, aspecte, cum ar fi informațiile care trebuie verificate despre modul în care se face coordonarea sau care sunt termenele pentru reacția administrației publice, pentru că ele sunt prea scurte. Sau termenul până la care acest regulament ar intra în vigoare. În amendamentul 100 propunem un mecanism prin care cardul electronic să um, fie Uh, emis uh, dacă toate condițiile nu sunt, uh, pus, nu sunt respectate. Deci, vă cer să nu respingem. Mulțumesc pe scurt și noi suntem de acord cu raportoarea și anume această propunere merge mult prea departe, în multe, în multe cazuri nu este îndeajuns prelucrată, pentru noi nu este clar. Uh, ce se întâmplă și dacă directiva privind serviciile intervine și aș se merge prea departe în anumite cazuri. Uh, și ne întrebăm cu principiile care poate sunt introduse pe ușa din DOS. Doamna Gebhardt, care are experiență în directiva privind serviciile, cu siguranță poate să aprecieze bine situația. Noi suntem de părere că propunerea Comisiei trebuie trimisă înapoi și că trebuie încă o dată să discutăm această chestiune și anume despre cum poate fi asigurată libertatea serviciilor în cadrul directivei privind serviciile, să fie reglementat acolo și că acest instrument nu este calea potrivită. Monsieur Le Breton. Le Breton, impresia mea inițială este că acest dosar a fost prost pregătit și propunerea care ne este făcută astăzi de către Comisie uh, susește prea devreme. Dosarul nu este bine gândit și sunt sensibil, înțeleg argumentele doamnei Gerhardt, care ne explică că, având în vedere că termenele sunt prea scurte și exigențele profesionale care nu sunt suficient de clare, practic, s-ar uh, risca să apară fraude cu identități false și s-ar risca să se creeze mai multe probleme decât se rezolvă. Deci uh, eu uh, sunt pentru sprijin propunerea doamnei Gerhard și anume să respingem această propunere și nu să ne gândim la alte posibilități care ar implica revizuirea unor directive care există deja. Mulțumesc. Aceasta a fost ultima solicitare de luarea cuvântului. Doamna Gerbhardt, doriți să adăugați ceva? Nu ganz kurz, vielen Dank. Doar pe scurt vă mulțumesc pentru munca făcută. Ce au de anumiți colegi, însă când examinez aceste amendamente, observ că există multe amendamente care uh, vor să șteargă pasaje întregi din textul comisiei sau își doresc să vină cu o limitare la regulile existente. Și acest lucru arată exact problemele legate de această propunere a Comisiei Europene și anume că până la urmă se vine cu puțin pentru piața internă și puțin pentru uh, liberal pentru mediul de afaceri și asta pentru că complexitatea devine și mai mare tocmai pentru companii, tocmai pentru IMM-uri și toate acestea vor duce la faptul că va fi și mai dificil să ofere aceste servicii. Eu aș prefera, într-adevăr, dacă Comisia Europeană ar regândi întregul document și s-ar asigura că toate regulile pe care le avem sunt puse în aplicare și transpuse în statele membre, astfel încât totul să funcționeze într-adevăr bine, pentru că avem parteneri de discuție pe care ne putem baza. Avem tot ce avem nevoie, avem sistemul de comunicare pe piața internă, avem portalul digital care e acum în dezvoltare. Avem o serie întreagă de instrumente în Uniunea Europeană și eu mă tem că dacă mai adăugăm acum ceva, mediul de afaceri nici nu va mai ști cui să se adreseze, cum pot să își intre în drepturi. Și de aceea ar fi mai bine ca instrumentele deja existente și care nu funcționează suficient, da, și uh, recunosc faptul că se întâmplă așa, acestea să fie prelucrate. Există această nevoie, dar nu să se mai vină cu un alt instrument, unul suplimentar care nu va funcționa nici el și se va ajunge la și mai multe probleme pe piața internă în loc să fie un ajutor. Și ar fi din nou o nouă autoritate, o autoritate centrală, toate acestea înseamnă costuri, înseamnă costuri pentru state, este îngreunată munca statelor decât să fie și nu este ajutată. Eu nu vreau să împiedic nimic pe piața liberă, pe aceasta să existe într-adevăr, însă vreau ca lucrurile să fie mai simple și nu mai complicate pentru afaceri. Mulțumesc! Mulțumesc. Dorește Comisia să reacționeze? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, permiteți-mi să subliniez faptul că pregătirea pentru această propunere a fost lungă și intensă. Am făcut multe consultări, am discutat cu mulți actori interesați. Ei au vorbit despre barierele pe care dorim să le îndepărtăm. Dacă ar adăuga poveri suplimentare, nimeni nu ar folosi instrumentul. Este voluntar. Ehm, deci eu nu cred că poate să fie o povară în plus. Nu depășește de de aplicare al directivei serviciilor în niciun fel, nu deschide principiul ehm, sau nu pune sub semnul întrebării principiul țării de origine nu pot decât să repet ceea ce am spus deja. Este o încercare modestă, dar reală, de a îmbunătăți viața întreprinderilor, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, care consideră că modul actual de a funcționa este foarte greoi. Mulțumesc! Uh, just let me inform you that the adoption in jury is... Doresc să vă amintesc că adoptarea la jury este prevăzută pentru data de 21 sau 22 februarie. Am terminat acest subiect aceste două puncte și trecem la punctul 20. E vorba de un raport la adresa Comisiei în legătură cu contractele pentru furnizarea de conținut digital. Ar fi foarte bine dacă doamna Gerhardt, care e raportor, ar putea să rămână alături de noi. Dacă nu, ne mai rămâne domnul Fos. Aveți cuvântul, domnule Fos. Dank. Ähm, Vă mulțumesc. În primul rând, după votul îmbucurător din comisie în noiembrie, au început negocierile în luna decembrie. La 5, 12, la 5 a 12, a 12, a 12 au mai avut loc încă două triloguri. În 15 a 12 am discutat articolul 6, 6a cât despre criteriile de conformitate și ce se întâmplă în dreptul contractual cu ele și în legătură cu articolul 15 am început un schimb de opinii în legătură cu modificările pe conținut digital și ce în ce constau acestea. Apoi, la 12 decembrie, la trilog, articolele 9 și 10 au fost discutate despre responsabilitatea cumpărătorului, uh, Articolul 12 a fost discutat în legătură cu ierarhia juridică. Apoi au mai fost stabilite încă două triloguri sub președinția bulgară la 13 ianuarie va avea loc al treilea trilog, unde să se discută articolul 15 despre modificarea conținutului digital și unde din nou articole 13 și 16 urmează a fi studiate. Un alt trilog la 16 martie e prevăzut. Pot să spun că facem progrese importante pe majoritatea problemelor care au reieșit și în ceea ce privește această legătură între regulamentul de bază de protecție a datelor și dreptul contractual când există anumite schimb, modificări care trebuie făcute la nivel politic. Am discutat și despre date ca oferite în schimb, ne dorim așa ceva sau nu, apoi despre software-ul integrat, nivelul de armonizare, timpul de garanție, durata contractelor și sarcina probei. Toate aceste lucruri au fost discutate, mai există și alte puncte pe care trebuie să le discutăm, însă în linii mari putem spune că ne aflăm deja pe calea cea bună. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, un dosar foarte important. Este regretabil că um, sunt prezenți atât de puțini membri în acest moment mai ales uh, coraportorii. Dorește cineva să facă observații? Nu este cazul. Închidem acest subiect și trecem la punctul următor, 21. examinarea controlului actelor delegate și de punere în aplicare și al altor măsuri de punere în aplicare. Raportor aici este domnul Gilles Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. De această dată este vorba de un uh, standard internațional de raportare financiară, IFRS 9, Uniunea Europeană trebuie să uh, se pună în conformitate cu modificările aduse acestei uh, norme. Uh, într-adevăr, în conformitate cu um, reglementările în vigoare, noi avem sarcina de a face această punere în conformitate, nu avem nicio obiecție, nu văd niciun motiv pentru care ne-am opus spune acestui text. Mulțumesc foarte mult. Alte observații din partea membrilor nu este cazul. Atunci putem închide și punctul 21 și la punctul 22 uh, la regulile privind subsidiaritatea luăm notă. și, în final, următoarea noastră reuniune este prevăzută pe 21 și 22 februarie. Vă mulțumesc pentru participarea astăzi. Ne revedem peste o lună.